Pen prezeda. Okay. Thanks a lot. Dámy a pánové, paní komisařko, denní zasedání pokračuje. Doamnelor și domnilor, stimată doamnă comisar, Vom începe dezbaterea. Primul punct de pe ordinea de zi sunt întrebări adresate Comisiei, la care Comisia va răspunde orar, în legătură cu revizuirea cadrului curent privind păstrarea datelor. Are cuvântul mai întâi domnul Alvaro. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar, stimați colegi. Nu este pentru prima dată că discutăm acest subiect. Poate că e prima dată la această oră. Dar, oricum, încet, încet ne punem întrebarea când vom ajunge la o finalizare a acestui subiect legat de păstrarea datelor. Multe state membre și curțile constituționale au decis că uh, se încalcă prevederile constituționale prin păstrarea datelor. Și există și o analiză acum la Curtea Constituțională Europeană. Există mulți cetățeni care își exprimă nemulțumirea lor și faptul că ei resping ideea de uh, păstrare a datelor. Îmi pare rău că trebuie să spun că evaluarea noastră în 2005, când a avut loc pentru prima dată această discuție, a fost corectă. Există probleme juridice care uh, sunt neclarificate, există probleme tehnice care nu sunt clarificate și există probleme sociale. Raportul de evaluare al Comisiei a constatat că în statele membre păstrarea datelor uh, este administrată foarte diferențiat. Inclusiv uh, paza de coastă are dreptul să păstreze date în anumite țări. Iar uh, raportul de evaluare a demonstrat că tot ceea ce s-a făcut până acum nu a reușit să armonizeze prevederile legate de păstrarea datelor. De aceea eu pun întrebarea Comisiei când putem să ne așteptăm la o nouă propunere, pentru că mie mi se pare acum că uh, lucrurile s-au împotmolit. Aș vrea ca încă în această perioadă legislativă să avem posibilitatea să analizăm o nouă propunere a Comisiei în legătură cu acest subiect. Poate că în seara aceasta vom afla noutăți. Deci, nu știu dacă mi-am depășit timpul de intervenție, bănuiesc că dispuneam de două minute. Și eh, cred că vă dați seama că deja sunt obosit să discut despre această problemă care nu și-a găsit rezolvare poate vom reuși totuși să desțelenim lucrurile. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și sigur a fost doar o introducere în subiect și i-aș ruga pe toți cei care urmează să intervină să-și respecte timpul. Dau cuvântul acum doamnei Sargentini. Mulțumesc, doamnă președinte. Verzi au o întrebare foarte simplă pentru doamna comisar. Când putem să ne așteptăm la revizuirea cadrului actual privind păstrarea datelor? Și răspunsul dumneavoastră poate fi unul foarte simplu. Puteți să răspundeți foarte repede, doamnă Sargentini, pentru că Parlamentul European așteaptă deja de, ce, de ceva vreme această propunere, dar mi-e teamă că nu așa îmi veți răspunde. Se pare că ați neglijat uh, revizuirea cadrului privind păstrarea datelor. De ce se întâmplă acest lucru? De ce statele membre nu pot să confirme că acest cadru este util? Totuși, avem nevoie de de un cadru pentru a garanta protecția datelor private ale cetățenilor europeni. Însă acest cadru încalcă drepturile de uh, protecție a datelor private ale cetățenilor. Acest, uh, în baza acestui sistem se colectează și se stochează date ale cetățenilor europeni. Nu ați revizuit acest cadru și trebuie să faceți ceva în legătură cu această problemă. Dar uh, dacă nu ni se confirmă că această directivă funcționează, este momentul să o înlocuim cu altceva. Uh, de exemplu, se, pot, se poate apela la experți juridici și se pot colecta datele numai când acest lucru este necesar, numai când există suspiciuni cu privire la anumite persoane. Așadar, doamnă comisar, vă rog să discutați cu statele membre și să răspundeți la această întrebare, pentru că sunt oameni în Europa care își prețuiesc uh, viața privată și care vor să înlocuiască această directivă cu ceva mai bun. Următorul vorbitor este doamna Guillaume. Madame la comisare. Doamnă comisar, dragi colegi, mă bucur că are loc această dezbatere în legătură cu revizuirea directivei din 2006, chiar dacă e târziu și e cam frig. Avem datoria de a purta această dezbatere, chiar dacă unora le este și foame. Cetățenii astăzi uh, se întreabă în legătură cu datele lor personale și modul în care sunt folosite acestea există aspecte foarte controversate, cum ar fi uh, um, legile din Germania, România și Cehia, care au fost contestate. Problema um, este legată de um, protecția vieții private și a datelor apar probleme, cum uh, este cea pusă de controlul european pentru uh, protecția datelor, care rămâne de actualitate atât timp cât uh, nu s-a revizuit directiva. Așteptăm din partea dumneavoastră răspuns la preocupările noastre, cum ar fi demonstrarea necesității și proporționalității unui astfel de dispozitiv, în legătură cu respectarea principiului finalității folosit în momentul de față în mod extensiv de anumite state membre și, în fine, în legătură cu opțiunile posibile pentru a păstra datele în mod mai puțin intrusiv decât astăzi. Aici și în alte dezbateri trebuie să ajungem la un echilibru, chiar dacă este un echilibru delicat între imperativele securității și protecția libertăților. Într-o societate în care tehnologiile de comunicare și de tehnologiile informaționale sunt omniprezente, această libertate trebuie să fie consolidată, nu doar teoretic din Carta Drepturilor Fundamentale. De aceea, doamnă comisar, vă rugăm să acționați și vă mulțumim anticipat. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Ernst. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. O poveste fără sfârșit. Nici nu știu de câte ori am discutat această problemă. Și este un semn de sărăcie că astăzi este nevoie de o întrebare orală adresată Comisiei pentru a afla ce are de gând să ne propună în legătură cu păstrarea datelor în loc să ne confruntăm cu realitățile. Cred că ar uh, trebui să nu ne mai uh, jucăm, să înțelegem că propunerea făcută anterior a eșuat. Câteva state membre, datorită prevederilor constituționale, nici măcar nu pot să transpună în practică directiva Uniunii Europene. De aceea este, de fapt, un mare covor peticit modul în care se aplică această directivă. Unele state spun păstrăm datele șase luni, altele 12. În anumite state se depozitează datele în legătură cu infracțiunile grave, altele cu indiferent ce tip de delicte. Uh, oricum pentru piața internă este o problemă și inclusiv activitatea de investigație polițienească este încetinită și împiedicată. Este vorba de un amestec de limbi există decizii, hotărâri judecătorești foarte diferite, există situații ca de pildă cele în care s-a aflat Bundestagul în 2011 în legătură cu uh, păstrarea datelor în care s-a ajuns la concluzia că de fapt uh, nu uh, foloseau în niciun fel Există prevederi legate de infracțiunile grave, pornografie infantilă, criminalitate cibernetică, la care nu ne putem folosi, de fapt, de păstrarea datelor. Doamna Malmström, eu zic că ar trebui, de fapt, abrogată directiva care funcționează acum, să așteptăm rezultatul um, hotărârea Curții Constituționale și după aceea să o luăm de la început. Mulțumesc, domnul fost următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Cazul ă, tinerei Amanda Tot, în vârstă de 15 ani, din Canada, Uh, acum câteva zile ne-a demonstrat că în internet s-au dezvoltat uh, acțiuni care pot să uh, aibă efecte negative. Este vorba de mobbingul cibernetic care poate să ia amploare și la noi în Europa dar în internet este nevoie și de combaterea terorismului, criminalității cibernetice, criminalității organizate, încălcării legii în orice fel, inclusiv sub uh, formă de phishing. Este nevoie de standarde internaționale în ce privește păstrarea datelor. Bineînțeles că este nevoie de un amestec echilibrat, respectarea drepturilor omului pe de o parte și pe de altă parte de posibilități uh, ca anchetele să se desfășoare corect. În cazul Amanda Tot există un grup de hackeri care încearcă acum să-l depisteze pe cel care a declanșat mobbingul. Deci este un fel de autojustiție care se produce la nivelul unui grup de cetățeni. Eu cred că noi trebuie să contracarăm asemenea uh, fenomene și să încercăm să creăm condiții pentru investigații. Pe de altă parte, uh, rezultatele în cazul anchetei împotriva teroristului de la Toulouse demonstrează că uh, păstrarea datelor a fost binevenită. Oricum, se pare că reglementările actuale nu au găsit echilibrul necesar. De aceea este foarte important să primim o nouă propunere uh, în baza evaluărilor din 2011, astfel încât reglementările să fie îmbunătățite. Nu este acceptabil ca um, dreptul european să nu fie aplicat pretutindeni, iar doamna ministru al justiției din Germania pune sub semnul întrebării aceste reglementări. Secretarul de stat parlamentar din Ministerul Justiției a spus într-o ședință a Comisiei PETI Guvernul federal, în ce privește transpunerea în practică a directivei privind păstrarea datelor, nu va face nici un fel de propunere. E bine, dacă aceasta este situația, înseamnă că și transpunerea în practică și revizuirea directivei privind păstrarea datelor um, va uh, fi în dificultate. Mă întreb cât va mai dura acest proces, pentru că aceste afirmații demonstrează că și dumneavoastră, doamnă comisar, ați declanșat în mai un, uh, o procedură de infringement uh, pentru că se încalcă tratatul și încă nu se ține seama de această procedură la nivelul Ministerului Federal al Justiției din Germania. Deși fiecare stat membru este obligat să transpună în practică legislația comunitară și într-un termen dat. Argumentul doamnei ministru federal al justiției a spus că um, nu este uh, posibilă transpunerea în practică a directivei datorită prevederilor constituționale. Dar asta eh, și, de altfel, și exemplul Austriei eh, demonstrează că o țară care multă vreme eh, s-a opus transpunerii în practică acestei directive, până la urmă a reușit să găsească totuși o formulă de aplicare. Vă mulțumesc, iar acum un cartonaș albastru din partea domnului Alvaro. Acceptați, domnule Fos, un cartonaș albastru. Mulțumesc, stimate coleg Fos. A fost foarte interesant ce a spus, mai ales în ce privește rolul doamnei ministru a justiției. Dar oare nu credeți că este sarcina unui ministru al justiției dacă constată că uh, o anumită reglementare este uh, nu este constituțională și atâta timp cât Curtea Europeană de Justiție nu s-a pronunțat încă, deci ă, este deci, ă, datoria ă, ministrului să spună până nu se clarifică lucrurile la Curtea Europeană de Justiție, nu aplicăm aceste prevederi. Domnule Fos, acceptați și un, încă un cartonaș albastru din partea doamnei Intfeld? Uh, I'm rather surprised. Eu sunt oarecum surprinsă să-l aud pe colegul meu, uh, domnul Vos, referindu-se la exemplul uh, din Toulouse, uh, așa cum numește el ca rezultat al unei anchete. El era deja cunoscut serviciilor de informații sau era pe lista de americani care zburaseră în Pakistan și care uciseseră oameni, iar acest lucru era cunoscut de servicii și apoi a ucis din nou? Atunci, care este această definiție a dumneavoastră în ceea ce privește rezultatul anchetei și cum se coroborează păstrarea datelor cu acest concept? Ok, Mr. Foss. Domnule Foss, vă rog. Äh, în legătură cu poziția doamnei ministru federal al justiției, Curtea Constituțională din Germania nu a hotărât că se încalcă Constituția prin păstrarea datelor. Curtea Constituțională doar a trimis la faptul că legea germană de transpunere în practică um, are um, lacune și de fapt, aici Curtea Constituțională a încercat să intervină. Obligațiile, pe de altă parte, pe care ni le-am asumat pe plan european, trebuie să le respectăm la noi acasă. Iar în legătură cu uh, cealaltă întrebare, ce înseamnă succesul unei investigații? E nevoie de dovezi și atunci când poți să produci dovezile pentru o infracțiune în baza datelor păstrate, atunci mie mi se pare că este rezonabil să recurgi la ele. Thank you very much and just now... Mulțumesc foarte mult. Acum uh, îi dau cuvântul doamnei comisar Malmström. Mulțumesc, domnule președinte. Dist distinși uh, deputați, domnilor și domnilor, și eu apreciez foarte mult că avem această dezbatere astăzi, deoarece sper că îmi va da posibilitatea să clarific uh, câteva chestiuni și să explic intenția noastră. Comisia, așa cum s-a anunțat de mai multe ori și în raportul de evaluare, intenționează să propună reforme la directiva privind păstrarea datelor, însă nu anual acesta uh, de la înaintarea acestei propuneri în 2005, Comisia a recunoscut că păstrarea datelor uh, face o parte importantă din uh, urmărirea penală a infracțiunilor uh, foarte grave, iar aceste date pot fi cruciale în protecția Uh, datelor. A fost și este necesar uh, să menținem uh, proporționalitatea și să avem măsuri de control și este important ca aceste date să fie disponibile pentru o perioadă limitată de timp dacă poliția și procurorii au nevoie să le evalueze. Procedurile trebuie să fie cât mai armonizate cu putință pentru a minimiza impactul negativ asupra pieței interne, respectând în același timp cerințele legitime ale statelor membre. De asemenea, era necesar să existe un uh, cadru solid european privind păstrarea datelor. Toate, uh, cu excepția a două state membre, au transpus directiva. În evaluarea de anul trecut a Comisiei, dovezile din statele membre și Europol au fost prezentate cu privire la valoarea combaterii infracționalităților, infracționalității grave punem presiuni asupra statelor membre pentru a furniza studii de caz și statistici uh, solide și, într-adevăr, am primit foarte multe informații. Autoritățile judiciare din întreaga Uniune Europeană au evidențiat în mod repetat importanța uh, păstrării acelor date și disponibilității acestora dacă este necesar. Totuși, așa cum au evidențiat unii factori de interes, inclusiv uh, Parlamentul și reprezentanții industriei, ai ONG-urilor, ai ai comunității de protecție a datelor, uh, ai uh, diferitelor grupuri profesionale, precum uh, jurnaliști, Comisia este de părere că păstrarea datelor are un impact semnificativ asupra dreptului la protecția vieții private. Vieții private și protecția datelor personale. Există câteva uh, domenii în directiva actuală care trebuie să fie îmbunătățite. Acestea sunt uh, stabilite foarte clar în raportul de evaluare și au fost examinate în timpul procesului de consultare. De exemplu, este vorba despre o perioadă mai redusă și mai armonizată de păstrare a datelor, apoi un domeniu de aplicare clar cu privire la tipurile de date care trebuie păstrate și uh, o limitare a scopului pentru care sunt uh, păstrate datele. De asemenea, avem nevoie de standarde minime pentru o mai bună responsabilitate a autorităților cu privire la datele pe care le accesează și statisticile pe care le furnizează. Avem nevoie de o protecție mai mare a datelor și de o abordare unitară uh, în acest sens. Apoi există un alt lucru important și anume necesitatea de a fi consecvenți între obligația de a cere păstrarea datelor în baza acestei directive și posibilitatea pe care o au statele membre în prezent de a cere sau de a permite păstrarea datelor în conformitate cu directiva e-privacy. Este important uh, ca statele membre să nu păstreze date uh, în alte scopuri decât cele din directiva privind păstrarea datelor. În momentul de față, statele membre au această posibilitate în baza directivei uh, e-privacy. Deci aceasta este o problemă. Uh, Comisia va revizui directiva e-privacy odată ce se va termina procesul de revizuire a cadrului privind păstrarea datelor. Deci vrem ca această directivă reformată să fie prezentată în același timp uh, cu viitoarea directivă uh, de e-privacy. Având în vedere complexitatea și delicatețea politică a acestei chestiuni, nu pot să vă dau astăzi un calendar exact, însă aș vrea să menționez că apreciem foarte mult sprijinul și contribuția contribuțiile dumneavoastră la această discuție și sper că veți contribui în mod constructiv la activitățile noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Acum vom începe cu vorbitorii din partea grupurilor politice. Primul vorbitor din partea PPE, domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Nu trebuie să uităm că protecția datelor este un drept fundamental consacrat în articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene și articolul 17 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Um, aceste articole um, au la bază armonizarea prevederilor din statelor membre în legătură cu uh, datele personale. Bineînțeles, această armonizare este necesară în situații de delicte grave, cum este terorismul sau crima organizată. Fragmentarea prin norme naționale uh, poate să îngreuieze mult o anchetă. E nevoie de continuitate la nivel european în conservarea datelor care au fost generate sau tratate într-un stat membru. Un exemplu recent al modului în care poate eh, fi folosite aceste date pentru a lupta împotriva delinvenței a fost deținerea în Spania pe 4 octombrie a unui tânăr care a încercat să imite uh, Uh, masacrul de la Columbine în insulele Baleare și grație anchetelor uh, făcute uh, prin e-mail-uri um, s-a arătat că s-au cumpărat diverse substanțe chimice pentru a fabrica o bombă. Astfel s-a putut evita o adevărată tragedie. În ciuda acestui lucru, um, V-aș ruga, doamnă comisar, să propuneți rapid revizuirea acestui cadru juridic în ceea ce privește păstrarea datelor pentru a se ține cont de importanța acestui subiect și faptului că este, de faptul că este un subiect foarte sensibil. Nu putem să continuăm să aplicăm o directivă deficientă din punct de vedere tehnic uh, cu um, nerespectarea suficientă a vieții private. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul López Aguilar de la Socialiști. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Sunt unul dintre semnatarii acestei întrebări adresate comisiei și aș dori um, să-mi însucesc preocupările um, menționate deja de ceilalți semnatari ale acestor întrebări. Cred că au dreptate să fie preocupați. Directiva actuală cerea justificarea folosirii datelor pentru strângerea de probe uh, în uh, anchete în domeniul terorismului și așa mai departe. Dar evenimentele de la Madrid și de la Londra în 2005 au arătat că acest lucru poate fi necesar. Dar din cauza unor vicisitudini de ordine, juri, de ordine juridică și uh, după hotărârile unor curți constituționale au apărut dubii în legătură cu respectarea um, unor articole din Tratatul de la Lisabona apar dubii în legătură cu necesitatea acestor prevederilor din aceste directive. E vorba de articolul 8 din uh, mm, Carta Drepturilor Omului și uh, de un articol din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. De aceea este acum nevoie de o revizuire a acestei directive. Iată de ce preocupările antevorbitorilor mei sunt justificate. Cred că avem nevoie de o versiune a directivei de acest tip cât mai puțin intrusivă. Trebuie garantată proporționalitatea și protecția um, vieții private. Are cuvântul acum doamna Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, stimați colegi. Această directivă a fost uh, greșită de la bun început. Să ne întoarcem puțin în timp și să ne amintim că motivul uh, pentru care noi uh, nu am uh, votat în ce privește protecția datelor a fost că statele membre nu au dorit să accepte. Iar astăzi încercăm să evităm poziția Parlamentului. Oare păstrarea datelor își servește uh, scopul? A fost utilă? Să ne gândim ce s-a întâmplat Dincolo de faptul că evaluarea a fost făcută după o perioadă foarte lungă, nu există nici un fel de dovadă că păstrarea datelor contribuie la siguranța noastră, pentru că păstrarea datelor se bazează uneori numai pe bănuieli, pe prezumții. Și ca atare nu folosește și de la bun început a fost uh, greșit gândită. În plus, presupune și costuri. În unele țări se violează Constituția dacă ar fi să aplici prevederile directivei. Uh, mi s-a părut uh, o scuză de fapt ce ne-a explicat uh, colegul Fos în legătură cu uh, hotărârea Curții Constituționale din Germania. Iar în țara mea există un raport care demonstrează că s-au comis abuzuri în ce privește um, păstrarea datelor. A reacționat cineva? Nu. Iată că uh, a fost uh, luată o decizie care uh, se încearcă acum să se impună în toate statele, dar de fapt se lovește de rezerve, de rețineri. Doamnă comisar, eu cred că trebuie să decidem astăzi uh, revizuirea și să abrogăm directiva. Mulțumesc foarte mult. Domnul Albrecht, următorul vorbitor, pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar, stimați colegi, despre ce vorbim? Vorbim despre păstrarea datelor Um, legate de convorbirile telefonice pentru toți cei 500 de milioane de cetățeni, uh, indiferent în ce moment uh, au vorbit. Imaginați-vă ce încălcare severă a drepturilor fundamentale ale tuturor cetățenilor și cetățenilor din Europa se produce. Păstrarea datelor trebuie să fie uh, justificată cum putem noi demonstra că această directivă și păstrarea datelor este necesară și servește, de fapt, unor uh, scopuri uh, de siguranță a cetățeanului. Eu nu am argumente în acest sens. Dacă ne gândim care a fost obiectivul nostru, a fost reducerea infracționalității, reducerea criminalității și nu avem nici un fel de date care să dovedească că s-a realizat acest deziderat de când păstrăm datele. Noi am investit foarte mulți bani în păstrarea datelor, iar acești bani ne lipsesc acum în alte uh, domenii de pildă în dotarea corespunzătoare cu internet la un uh, birou polițienesc. Mulțumesc, doamna Ernst. Domnule uh, Fost, vreau să spun doar că păstrarea datelor nu rezolvă nicio problemă, din potrivă constituie o problemă. Uh, recent m-am plimbat prin Dresden și am surprins un uh, infractor care încerca să spargă o locuință. E bine, um, dacă um, ziua se întâmplă acest lucru, atunci mă întreb, la ce folosește păstrarea datelor? E ca și când ai vrea să călărești pe un cal mort. Pentru că în loc să um, păstrăm date privind legăturile telefonice ale oamenilor. Cred că ar fi trebuit mai bine să nu diminuăm forțele de ordine, pentru că s-au produs asemenea reduceri de personal din lipsă de bani. Eu cred că ar fi fost mult mai înțelept să punem banii la dispoziție pentru ca polițiștii să poată să-și facă datoria. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Pașca. Mulțumesc, domnule președinte, uh, stimată doamnă comisar. Eu sunt conform deciziilor uh, curților constituționale din Germania, Cehia și România, directiva 2006-24 care cere companiilor de comunicații să păstreze date privind uh, apelurile telefonice în uh, scopul uh, investigării între 2 și 6 ani nu îndeplinește cerințele legislației europene privind protecția vieții private și a datelor personale. De aceea, Comisia trebuie să adopte o decizie responsabilă, fie să abroge această directivă și să lase la latitudinea statelor membre posibilitatea de a gestiona această problemă sau uh, să permită păstrarea datelor în uh, scopul anchetelor judecătorești. Ar trebui să existe niște reguli în acest sens. Vom, uh, va trebui să elaborăm uh, o legislație adaptată. Din aprilie anul trecut ați avut suficient timp. Mulțumesc. Domnul Coelho acum. Mulțumesc. Domnule președinte, stimată doamnă comisar, dragi colegi, Colegul Diaz de Mera a amintit deja circumstanțele în care a fost adoptată această directivă. Statele membre au profitat de termenul de păstrare a datelor. Acest termen a fost deseori folosit de statele membre. Mulți dintre oratori au menționat problemele legate de transpunerea acestei directive în dreptul național din statele membre și mulți antevorbitori au subliniat problemele care apar în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale și um, protecția vieții private. Este o problemă clară pe care nu o putem trece cu vederea. Așadar, doamnă Malmström, mi-ați spus că sunteți preocupată de limitarea obiectului și termenului de păstrare a datelor, dar, doamnă Malmström, toate acestea trebuie să facă parte din eforturile pe care trebuie să le facem pentru a revizui această directivă. Mă preocupă calendarul. Eram Sigur că vom primi o nouă propunere din partea Comisiei înainte de sfârșitul anului. Dar acum doamna noastră ne spune că nu va fi așa. Dar ce ne propune în schimb? Mai nimic. Peste șase luni, un an sau doi ani, vom continua să punem Comisiei Europene aceeași întrebare? Are cuvântul domnul Dimitros. Sure. Mulțumesc, uh, doamnă, domnule președinte, doamnă comisar, uh, și eu sunt de acord cu argumentele și plângerile exprimate de colegii mei care deja au luat cuvântul. Nu vreau să le repet nu vreau să reiterez ceea ce a, spus, ce a fost spus deja. Aș vrea însă să revin la întrebarea următoare. Când va prezenta Comisia această propunere? Nu știu dacă v-am înțeles corect, dar uh, parcă ați spus că nu intenționați să faceți această propunere anul acesta. Și atunci când? Anul viitor? Anul viitor e lung, are 12 luni. Ați putea să ne precizați mai clar când intenționați să faceți această propunere? Spun acest lucru pentru că vreau să vă reamintesc că uh, avem acum de-a face cu uh, reforma pachetului privind uh, datele personale, iar Uniunea Europeană consideră că acest dosar este o mare prioritate și uh, are legătură cu propunerea de directivă. De asemenea, cred că trebuie să armonizăm piața unică europeană în domeniul telecomunicațiilor. De, ace- de asemenea, este momentul să abordăm și directiva e-privacy despre care vorbeați și dumneavoastră. Așadar, îmi exprim dorința ca Comisia să adopte o poziție mai hotărâtă față de statele membre, chiar și când uh, se discută aspecte mai delicate pentru statele membre. În încheiere, doamnă comisar, dați-mi voie să spun următoarele. În Parlamentul European uh, veți găsi întotdeauna un aliat entuziast în eforturile de protecție îmbunătățită a datelor personale ale cetățenilor europeni și întotdeauna veți putea conta pe cooperarea noastră de plină și pe sprijinul nostru total în această privință. În același timp, însă, dați-mi voie să subliniez că Parlamentul European va fi întotdeauna pregătit să se lupte și să aper, să își apere principiile și credințele pentru protecția drepturilor uh, cetățenilor, mai ales când vine vorba despre drepturile fundamentale. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este domnul Schlitter. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar a spus că trebuie să avem o directivă care să mențină un echilibru. Sigur, ne străduim să uh, atingem acest echilibru, dar despre ce echilibru poate fi vorba când cetățenii sunt puși sub observație? Și uh, până la urmă totul uh, se transformă într-un coșmar. Ne-am propus la un moment dat o înghețare Uh, a demersurilor uh, pentru a nu cheltui miliarde de bani pentru a căuta acul în carul cu fân. Este uh, mai bine ca o persoană care este bănuită să fie urmărită consecvent decât să-i urmărim pe toți cetățenii. Așa cum uh, se acționează acum, mi se pare că uh, se acționează irresponsabil și sper că această directivă să fie retrasă. Nu am văzut nici o dovadă pentru utilitatea acestei uh, directive. Mulțumesc, doamna Colarska Bobin. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a-mi pune întrebarea, aș dori să vă informez că acum o săptămână Parlamentul polonez a adoptat uh, o lege privind telecomunicațiile pe care Comisia o cerea de mult. Vor fi noi prevederi în legătură cu pragurile pentru scurtarea um, perioadelor de reținere a datelor și acum Polonia se află printre țările în care există prevederi similare. Acum se lucrează la o lege privind păstrarea datelor în general și accesul la datele personale. Deci aș dori să știu ce are de gând Comisia, când își va face propunerile pentru a ne putea și noi organiza. Multe organizații non-guvernamentale au uh, au evaluat problema și consideră că prevederile actuale nu respectă viața personală a cetățenilor. De aceea eu cred că trebuie să le ascultăm noi aici la nivel european. Deci să nu ascultăm doar deputații, ci și ONG-urile care arată că protecția vieței personale este foarte importantă aici. Întrebarea mea este, Comisia a făcut studii, analize în legătură cu impactul scurtării perioadei de reținere a datelor uh, asupra eficienței aplicării legii, mai ales când e vorba de crimele grave. Acesta este argumentul pe care îl folosiți când e vorba de reținerea datelor, dar ne puteți arăta dovezi că este eficientă această reținere a datelor, mai ales în lupta împotriva pornografiei, uh, pe interne, uh, pornografiei infantile pe internet? Uh, se pot găsi mai mulți criminali astfel? Mulțumesc. Da. Are cuvântul acum doamna Zipel. Un minut. Thank you. Fast alles wurde... Mulțumesc. S-a spus aproape tot ceea ce vroiam să spun. De ce Mm, vorbim despre păstrarea datelor într-un fel în prealabil. Pentru că un aliment are la un moment dat un termen de expirare, trebuie să-l consumi înainte de a expira. Ori, în practică, în ce privește aceste date, nu sunt folosite aproape deloc până expiră. Deci, care este utilitatea? de fapt, câteodată se păstrează și date pe perioade foarte lungi, despre care inițial nici măcar nu era vorba că ar avea vreo utilitate. Ca atare, volumul datelor crește. În plus, trebuie să protejăm uh, aceste uh, date față de posibilele abuzuri. Drepturile cetățenești, de fapt, uh, sunt esențiale pentru statul de drept. Eu cred că trebuie să apărăm aceste principii și să renunțăm la directivă. Mulțumesc. Doamna Romero Lopez, ultima vorbitoare. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Malmström, vorbiți despre respectarea principiului proporționalității. Nici o directivă um, nu poate să uite proporționalitatea, de exemplu când e vorba de um, registrele PNR. Uh, dar problema este că atunci când e vorba de o directivă pentru drepturi excepțion- pentru cazuri excepționale, singurele pentru care se pot încălca drepturile fundamentale, cum se va defini delictul grav? Opt țări nu au acest uh, concept când e vorba de păstrarea datelor. Uh, ele păstrează datele pentru orice tip de infracțiune. De aceea nu se poate încadra suficient lupta împotriva delincvenței. Și apoi scopul nu, scubă, nu scuză mijloacele. Uh,

Mulțumesc, doamnă comisar. Sunt decepționată pentru că nu ne-ați furnizat informații concrete legate de momentul în care ne, vați, ne veți prezenta o nouă propunere. Predecesoara dumneavoastră a spus că ă, păstrarea datelor astăzi nu se mai ă, efectuează conform directivei. Pentru mine deja este un semnal de ă, alarmă. Experiența pe care o avem este alarmantă și ea se abuzează câteodată de datele păstrate nu există, pe de altă parte, o valoare adăugată a acestei reglementări, pentru că uh, transpunerea în practică în statele membre este foarte diferențiată și pentru că nu există prevederi juridice foarte precise, astfel încât se lasă deschisă portița spre abuz. Eu cred că trebuie să ne gândim la viitorul cetățenilor noștri. Doamnă comisar, vă rog, veniți odată cu propunerea de revizuire. Mulțumesc, domnul Engström. Tack, herr talman. Fru det här är ett alltid... Mulțumesc, domnule președinte. Această directivă a fost un adevărat eșec și are un impact important asupra vieții private. Nu are niciun efect pozitiv. Nimic nu arată eficacitatea acestor măsuri în lupta împotriva criminalității. În directivă se spune uh, că Comisia va evalua lucrurile la 15 septembrie 2010, dar n-a făcut nimic. Ce e această evaluare? Ni se spun povești cum că păstrarea datelor ar ajuta în această luptă, dar alegătorii mei nu înțeleg un lucru. Cum poate Comisia să impună sancțiuni Suediei pentru că nu a transpus această directivă în timp ce nu își evaluează directiva așa cum a promis? Mulțumesc! Thank you. Doamna Prendergast. Mulțumesc! Măsurile de păstrare a datelor sunt uh, întotdeauna uh, însoțite de aspecte delicate în ceea ce privește protecția uh, datelor private. Da, viața noastră privată este pusă în pericol din cauza utilizării necorespunzătoare a datelor. În lumea de după 11 septembrie, factorii de decizie au fost sub o presiune enormă în ceea ce privește combaterea terorismului internațional și criminalității organizate. S-au mm, strecurat greșeli și abuzuri în acest proces, iar în Uniunea Europeană aceste discuții beneficiază de un mediu mai puțin polarizat comparativ cu Statele Unite. Europa nu și-a neglijat responsabilității în acest domeniu și nu cred uh, că trebuie să se abată de la evaluarea proporționalității acestor măsuri. Drepturile sunt uh, foarte importante, mizele sunt foarte importante și uh, trebuie să există evaluări bazate pe date care să analizeze această situație. Mulțumesc, iar în încheiere îi voi da cuvântul doamnei comisar. Mulțumesc. Domnule președinte, stimați eurodeputați, apreciez implicarea dumneavoastră pentru că este un subiect foarte important, dar nu trebuie să, trebuie să ne dăm seama că reținerea datelor va continua. Statele membre nu vor accepta o propunere de a abori această directivă. Problema este că avem 27 de versiuni privind păstrarea datelor în diferitele state membre fără standarde comune în legătură cu viața privată sau scopul. Am făcut o evaluare în aprilie 2011 Poate că v-am spus povești, dar totuși am transmis dovezi din statele membre în legătură cu modul în care au fost folosite um, aceste informații. Și avem exemple concrete că aceste date au fost folosite pentru uh, a identifica victime, uh, rețele de criminalitate, rețele de pornografie infantilă și așa mai departe. Am comunicat deja aceste lucruri Parlamentului European, putem să o facem din nou. Înțeleg criticile. Sunt de acord cu o mare parte a lor, dar uh, haideți să fim serioși, nu e vorba de o supraveghere în masă a 500 de milioane de uh, de cetățeni. Sunt date care nu pot fi folosite de companii comerciale, pot fi folosite de poliție uh, în cazuri individuale. Nu e vorba de o supraveghere a maselor, să fie clar acest lucru. Uh, și există un control democratic și judiciar în statele membre în legătură cu păstrarea datelor. În evaluarea din uh, aprilie au fost menționate posibilitățile de îmbunătățire a directivei uh, Uh, e clar că nu există suficientă armonizare și claritate privind uh, domeniul de aplicare și um, organele care au acces uh, la aceste date, precum și privind perioada de păstrare. Perioada va fi scurtată și în propunerea revizuită se va ține cont de aspecte legate de drepturile fundamentale. Trebuie să avem în Uniunea Europeană un punct de vedere coerent în legătură cu acest aspect. De aceea trebuie să cooperăm um, trebuie să abordăm uh, um, neajunsul directivei uh, e-privacy. Știu că mulți dintre dumneavoastră se ocupă de uh, protecția de gen și trebuie, nu ne putem permite să riscăm să avem legi uh, uh care să fie controle unele cu altele. Nu vă pot da astăzi un termen, dar obiectivul nostru este să avem um, o legislație de protecție a datelor uh, cât mai solidă și, și vom coopera de aproape cu Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim. Um, o solicitare de respectare a regulamentului. Mr. President. I have a question. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare legată de reguli. Dacă noi adresăm, doamnei comisar, o întrebare, ne-am dori un răspuns. Și este o întrebare la care nu s-a răspuns până acum din partea Comisiei. Dacă înghețarea datelor, așa cum se practică în Statele Unite, a fost evaluată sau nu. Pentru că dacă există o rețea de traficanți de droguri uh, care a fost urmărită uh, un timp și uh, se produce. Mă, mă scuzați, îl întrerupe președintele. Dacă doamna comisar dorește să răspundă, ar fi trebuit să mă refer. Da, acest tip de înghețare a datelor este diferită de păstrarea datelor. Noi nu luăm în considerare formula ca alternativă pentru statele membre, dar elaborăm un studiu și în legătură cu acest aspect. Mulțumesc, doamna comisar. În cazul acesta, în încheiem dezbaterea legată de acest punct de pe ordinea de zi, iar punctul următor este o declarație a Comisiei privind negocierile comerciale dintre Uniunea Europeană și Japonia. Aș dori